sale. Această cerere a fost trimisă la Comisia Jurii și apoi grupul S și D a anunțat președintele că domnul Renato Soru și-a dat demisia din uh, acest grup la 10 mai 2016 și acum